totalitarism și obiectivul este unul foarte concret. Doriți să puneți semnul egal între comunism și fascism, însă fascismul pe, încercați să îl protejați. Ceea ce s-a întâmplat în Germania știm cu toții foarte bine în Reichstag. Astăzi, continuă să fie sprijiniți fasciștii în Ungaria, în Polonia, în statele Baltice. Acolo, partidele comuniste sunt uh, scoase în afara legii și asta cu sprijinul Uniunii Europene. În manuale există foarte multe minciuni, însă, indiferent de cât de multe faceți, popoarele sunt cele care și-au scris istoria socialismul, educația, lupta împotriva șomajului, acestea sunt lucrurile pe care ni le-a dus socialismul. Popoarele sunt cele care pot să lupte cu propriile puteri pentru Europa socialistă. Vă mulțumim, doamna în un minut. Totalitarismul steht in hohem Maße gegen die Grundrechte. Totalitarismul contravine drepturilor fundale, niciun fel de libertăți, libertăți de circulație, doar teamă, stat care controlează. Așa arată o viață sub un regim totalitar. Timp de mulți ani, toate acestea au făcut parte din istoria Europei și acum mulțumim foarte mult că am reușit să trecem peste ele cu Uniunea Europeană. Ca să ne asigurăm că trecutul nostru nu se repetă, trebuie să ne amintim ceea ce s-a întâmplat. Trebuie să ne amintim de nazism, de fascism, trebuie să ne amintim și de regimurile comuniste totalitare militare. Toate acestea trebuie să rămână în memoria oamenilor. De aceea e nevoie să fie discutate toate aceste sisteme totalitare și trebuie să fie discutate și consecințele lor asupra vieților oamenilor și toate acestea să facă parte din uh, sistemul educațional la noi, astfel încât să existe această cultură. Istoria în școală și în universitate are o importanță specială. Noi suntem răspunzători pentru viitoarele generații. Noi suntem răspunzători ca lucrurile să nu se repete. Totalitarismul să nu-și aibă locul niciodată în Europa. Mulțumim, doamna Costa, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că proiectul democratic și solidar european nu se poate dezvolta dacă nu se bazează pe cunoașterea și conștientizarea istoriei europene. Motoul trebuie să fie niciodată să nu se mai repete, că e vorba despre nazism, despre comunism și trebuie să ne bazăm pe respectarea demnității umane. Având în vedere noile evoluții care sunt antidemocratice, revizionism, naționalism, negaționism, populism uh, și așa mai departe, ne arată că avem nevoie de o nouă revoluție în educația europeană. Să investim mai mult în cercetarea în istorie și într-o programă comună a predării istoriei peste tot în Europa, să existe promovarea de studii comune dintr-un punct de vedere critic ca să unificăm mai bine educația în Europa. Trebuie de asemenea să insistăm pe educația civică în Europa și să reușim respectând libertatea diferitelor sisteme, să avem un, uh, tron, un trunchi comun de cunoștințe în domeniul istoriei europene. Doar așa vom uh, um, um, fundamenta și mai bine viitorul Europei. Nu e suficient să fii conștient de trecut ca să fii scutit de riscurile viitorului noi știm că cetățenia europeană trebuie să fie cu adevărat practicată, simțul critic trebuie de asemenea să fie cultivat. Avem nevoie de cultură, dar și de conștiință. Nu e suficient să cultivi memoria, trebuie să ai o conștiință democratică care, cum spuneam, să se bazeze pe acest moto, să nu se mai repete niciodată ce s-a întâmplat în trecut. În unele țări, S-a, uh, a fost foarte greu să se uh, includă în manuale uh, istoria Shoah și în altele, ca Republica Ceha, și îmi pare rău să spun acest lucru, s-a hotărât să nu se mai vorbească despre Ian Palac sau în Ungaria nu se mai vorbește despre Nagy. Aceste tendințe revizioniste nu sunt uh, bune pentru istoria Europei, dar există și experiențe pozitive pe care nu le pot menționa. Vorbitoarea este întreruptă de domnul președinte. Acum domnul Sole pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Acum când trăim uh, vremea veștilor false și adevărilor prefabricate, avem nevoie de o educație de calitate, uh, liberă și pluralistă. Tinerii vor fi cetățeni bine formați și bine informați doar dacă ei pot uh, să uh, nu plece urechea la ce le spun oameni precum liderul Partidului Popular Spaniol, Pablo Casado, care spun că spaniolii nu au fost uh, colonizatori, ci că ei vreau doar să mărească teritoriul Spaniei. Acest tip de declarație este o insultă față de memoria uh, istorică a Spaniei. Și uh, să ne gândim și la cei care nu au putut să participe la construirea uh, discursului oficial. Trebuie să restaurăm uh, istoria și să um, ne amintim de cei care au suferit de nedreptăți. Să nu ne gândim doar la atrocitățile uh, regimurilor totalitare, ci să ne gândim la toate acele regimuri care și-au bazat puterea pe încălcarea sistematică a drepturilor fundamentale. Mulțumesc acum pentru un minut domnul Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte. Spania este o, uh, o țară în care nenumărate impunități și să știți că există în continuare monumente a lui Franco, care încă există. Tot în Spania mai avem asociații care fac apologia fascismului și sunt subvenționate. Asociații care sunt uh, acolo ca să laude pe asasin și, subven- și uh, subvenționăm. Doar în Spania se mai întâmplă așa ceva. Cred că suntem al doilea țară din lume după Cambodgia cu cel mai mare număr de persoane dispărute și de grob comune și încă nu știm cine este îngropat acolo. Uh, pentru că noi, deși uh, vrem să îi judecăm pe cei din Argentina, uh, îi uităm pe cei care au comis asasinate la noi în Spania. În timpul acestei legislaturi, noi am trimis comisarului Timmermans diferite cereri spunând că trebuie să-și aducă aminte de victime și de familiile lor, dar acest drept ne-a fost refuzat. Dacă Comisia Europeană continuă să nege, să recunoască victimele uh, regimului francist, atunci nu vom mai putea continua. Din păcate, uh, microfonul uh, vorbitorului este întrerupt și continuăm cu domnul Prețel un minut. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi, când vor vorbim despre a ne reaminti de dictaturile socialiste și naziste din ultimul secol, atunci cu toții știm că acestea trebuie să-și găsească loc în manualele de istorie și în sistemul educațional. Trebuie să discutăm despre valori comune și devine tot mai greu în familiile politice și și atunci când vorbim de legăturile între statele naționale și Uniunea Europeană. Am început dezbaterile legate de aceste valori. E bine că ele există și e bine că ele sunt deschise. Însă aici nu vorbim doar despre valorile comune și vorbim și despre persoane, nu vorbim doar despre dimensiunea europeană, cum s-a spus aici, și nu e vorba doar despre un adevăr. Vorbim despre regime totalitare care vorbesc despre adevărul lor. Uh, Adevărul este cel care trebuie să fie apărat. E importantă educația, însă nu instituțiile statului sunt cele care trebuie să facă o asemenea educație, pentru că acesta ar fi un semn al unui regim totalitar. Și, doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană nu ar trebui să facă așa ceva. Mulțumim, domnul Lamasur, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Îl felicit pe colegul Kovacev care a avut inițiativa acestei dezbateri. Uh, predarea istoriei nu este o competență uh, comunitară și nici nu-și dorește să devină, însă Uniunea Europeană nu poate să fie dezinteresată de reapariția peste tot în Europa unui discurs al urii în dezbaterea publică. În două generații, Europa a trecut de la condamnarea războiului la o pace perpetuă. Este practic un miracol care a fost posibil doar mulțumită construcției europene, pentru că an de an ea ne-a reconciliat popoarele, mobilizându-le nu unul împotriva celuilalt, ci în jurul unui proiect comun. Iar astăzi, împreună cu copiii noștri, uh, dăm naștere unei noi generații a naționalismului. Să fim atenți la informațiile false, la acea istorie falsă care a jucat un rol atât de tragic în istoria secolului al XX-lea. Da, uh, istoriei naționale, nu ficțiunilor naționale. Mult vă mulțumesc. Uh, doamna Livatca, un minut și jumătate. Cuie. Totalitarism to Totalitarismul este apologia violenței, îngrădirea libertății de gândire, iar combaterea totalitarismului trebuie să rămână Uh, trebuie să fie continuă, să ne aducem aminte, da, de totalitarism, să ne aducem aminte de suferințele popoarelor, dar și să mergem mai departe, pentru că totalitarismul contem contemporan se ascunde sub uh, o aparentă democrație și acest totalitarism este cel mai periculos, pentru că îi îndoctrinează pe oameni, iar obiectivul nostru este să formăm o generație de tineri care vor putea reflecta, care vor putea avea uh, un spirit critic politic și vor putea să uh, se mobilizeze împreună în numele toleranței și în numele respectului reciproc. Educația este cel mai bun instrument, uh, instrumentul cel mai eficient pentru a lupta împotriva urii, împotriva uh, intoleranței și împotriva totalitarismului. Să nu permitem uh, punere sub semnul întrebării a acestor valori. Cineva a spus că istoria este cea mai bună lecție, însă ea poate fi o lecție periculoasă, iar astăzi nu trebuie să uh, stăm cu brațele încrucișate. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Taron. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cred că cuvintele lui John Dole, care au fost mortalizate și de Hemingway, nu întrebați pentru cine sună clopotele, ci pentru dumneavoastră. Sună pentru dumneavoastră. La asta ar trebui să ne gândim în dezbaterea noastră de astăzi. Într-adevăr, totalitarismul poate să vină sub diferite culori, de la stânga, de la dreapta, bolșevici, naziști și așa mai departe. Important e să îl recunoaștem. Important e să îi facem față încă din sămânță și nu când deja e un adevărat copac. Ca de obicei, eu sunt uh, înaintea timpurilor mele. Acum o lună am uh, văzut o carte a unui uh, autor cunoscut din Estonia care știe cum să recunoască totalitarismul. Îl cheamă Ernzar, a fost prizonier la Stutthorf și aceasta pentru că a fost un inamic al Reichului. Mai apoi a fost dus în Gulag pentru că era inamicul sovie- sovieticilor. El m-a învățat foarte multe și sper că am reușit și eu să vă învăț ceva în acest un minut. Mulțumim, doamna Forenza, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am, din păcate, suficient timp ca să răspund la așa numitul revizionism despre care am auzit uh, într-o anumită intervenție uh, să nu uităm că în Uniunea Europeană se sărbătorește ziua de 9 mai și se uită faptul că armata sovietică a învins nazismul uh, exact pe 9 mai și asta fără să laud regimul uh, sovietic. Ar trebui să avem o rezoluție care să interzică toate organizațiile neofasciste și eu am uh, contribuit cerând ca 25 de neofasciști să fie arestați. Noi trebuie să facem, cum spunea Ana Haren, să ne gândim la originile totalitarismului, la acel proces de dezumanizare pe care îl vedem și în Italia și în Europa. Atunci când 49 de persoane sunt lăsate să moare în lar pentru că nu sunt considerate ființe omenești, când uh, nu este uh, expat, uh, ex, trimis în țara sa o persoană arestată și uh, condamnată pentru list, cum este Cezare Batist, nu este acceptabil. Mulțumesc, doamna Șoidrova. Doamna Șoidrova, un minut. Colegine a ucit o istorie. Dragi colegi, predarea istoriei totalitarismului este o sarcină importantă, dar nu este ușor de aceea v-aș atrage atenția asupra unui uh, proiect din Cehia care este realizat de organizația Postbellum, uh, care colectează mărturii ale celor care își aduc aminte de aceste timpuri și apoi le transmit, le comunică elevilor în școli. Este un mod uh, interesant care trebuie sprijinit. Uh, um, profesorii sunt cei care fac această transmitere și trebuie să le dăm cât mai multe informații uh, posibile. De aceea avem uh, un premiu care a fost instituit pentru profesorii de istorie. Acest proiect pilot este sprijinit de Parlamentul uh, uh, nostru și va fi lansat în acest an. Este contribuția și sprijinul nostru pentru profesorii care trebuie să învețe pe copiii noștri. Apoi avem și programul gestionat de Parlamentul European. Pe 20 martie se va Președintele o întrerupe pe vorbitor. Are cuvântul acum doamna Rodriguez un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Cum S-a spus, această dezbatere a fost propusă pentru a avea loc, însă trebuie să vedem care, care, însă care au fost cele mai rele dictaturi la dreapta, de la stângă, nu asta trebuie să facem. O dictatură e o dictatură și nu vorbim aici despre direcția ideologică. Au existat dictaturi în Europa, însă Așa cum s-a spus, acestea întotdeauna au venit îmbrăcate în hainele democrației și ca societăți liberale. Folosesc un limbaj care să inducă în eroare persoanele ar trebui să fie suficiente toate acestea astfel încât să ne fie într-adevăr rușine. Sunt foarte mulți cei care au decedat luptând. De aceea pentru a contracara toate acestea avem nevoie de educație. Trebuie să ne amintim și de eroi. Vorbim despre aceste timpuri, vorbim despre diferențe, trebuie să învățăm din istorie și toți știm. Domnul Chelam, un minut. Thank you. Vă mulțumesc. În urmă cu 10 ani, acest Parlament a ajuns la concluzia că Europa nu va fi cu adevărat unită decât dacă este capabilă să se reunească, să recunoască că naziștii și comuniștii au fost un rău asemănător. 6 noiembrie este data când vom uh, sărbători uh, demolarea zidului Berlinului, 30 de ani dar din păcate acest zid încă există. Victimele comunismului sunt considerate ca fiind victime de mâna a doua. Nu există un angajament internațional care să spună că aceasta nu ar mai trebui să se repete. Și tot ceea ce s-a întâmplat în uh, estul Europei în timpul celui de-al doilea război mondial aproape că uh, este ascuns sub preș. Noi am spus în, de nenumărate ori ce trebuie să facem. Dezbaterea publică despre natura sistemelor totalitare, actualizarea manualelor de istorie din Europa. Comisia Europeană poate să coordoneze, de exemplu, acest efort. De asemenea, să spunem că 23 august trebuie să fie o zi a memoriei tuturor victimelor totalitarismului. Doamna Ward, un minut. The European... Uniunea Europeană a fost întemeiată ca un proiect de pace în urma atrocităților din regimurile totalitare și naționaliste. anul trecut, uh, dialogul cultural și peste 60 de uh, milioane de persoane au fost implicate în proiectul uh, de moștenire culturală al Uniunii Europene și trebuie să continuăm să celebrăm această diversitate diversitate și aceste legături și această diversitate în Uniunea Europeană. Avem o istorie dificilă, dar în același timp și niște realizări extraordinare care trebuie să fie predate în școli. De asemenea, trebuie să recunoaștem lecțiile pe care le-am învățat din trecut, de exemplu genocidul uh, romilor uh, sau uh, Uh, foametea din uh, Ucraina care a condus la atâtea morți. Aceste lecții trebuie și ele să fie învățate în școli și astăzi, în uh, uh, timpuri de pace, trebuie să învățăm pe tineri să învețe din trecut și din greșeli și să meargă împreună înainte. Președintele întrerupe microfonul vorbitoarei, îmi cer scuze, însă Trebuie să fiu corect, deși îmi pare rău uh, să tratez toți vorbitorii la fel. Îi dau cuvântul domnului Guoca. Eu am avut de-a face cu asemenea situație în care această amintire a totalitarismului în Europa cădea în uitare. Eu împreună cu alți europarlamentari am scris o scrisoare comună președintelui Amazon. Îi ceream să retragă o vânzare a simbolurilor sovietice, secăra și ciocanul. Și am fost surprins de reacția pe care au avut-o anul anumiți, din, anumiți dintre colegii mei. Unii nu înțelegeau care e problema, alții nici nu știau care au fost ororile înfăptuite de regimul soviet. Să vă reamintesc de ce nu se pot vinde asemenea obiecte sau să reprezintă niște suveniruri chici. Crime oribile au fost făcute sub seceră și ciocan. Milioane au fost uciși, torturați, exilați. Numărul total al victimilor regimului soviet, sovietic e de peste 60 de milioane. Restul lumii nu prea știa ce se întâmplă, pentru că totul se întâmpla după cortina de fier. Așa că asemenea simboluri ale unui asemenea regim ar trebui să fie egalizate cu simbolurile naziste. Ambele regimuri totalitare sunt cele care au dus la interzicerea libertăților și democrației în Europa. Vă mulțumesc, domnul Necov, un minut. Dragi colegi, Memoria istoriei. Să ne amintim ce s-a întâmplat în trecutul totalitar trebuie să ne preocupe pe toți, mai ales în ceea ce privește fostele țări comuniste. Noi încă n-am uitat ce s-a întâmplat în trecutul comunist și nu putem să acceptăm că generațiile prezente uh, uneori chiar nu au habar despre ce s-a întâmplat. Ar trebui să se vorbească mai mult în școli despre ce s-a întâmplat. Manualele ar trebui actualizate și trebuie să descriem ce s-a întâmplat în timpul comunismului ca fiind uh, un fenomen cumplit. Mulți păstrează nostalgia comunismului pentru că au uitat ce s-a întâmplat. Și oamenilor le este greu uh, să o, o ducă la capăt, uh, să, să o scoată la capăt uh, în vremurile noi și se gândește ce bine trăiau în, în timpul regimului comunist. Mai bine să ne concentrăm pe integrarea europeană. Dragi colegi, acum am să rog pe doamna comisar să ia cuvântul ca să răspundă. pane předsedající eh, vážené poslankyně vážení poslanci și dragi colegi. Nu pot să rezist. Eh, voi vorbi în limba mea maternă pentru că vreau să îmi aduc și eu aminte de sacrificiul lui jn Balah care s-a autoimolat în fața mm, facultății de istorie din Praga. Și ascultând această dezbatere, îmi dau seama cât de simbolică a fost această discuție privind totalitarismul, cenzura și mi-aduc aminte de un moment, aveam 15 ani și mama mea mi-a șoptit uh, cine era Ian Balach și ce a făcut el în 1969. Îmi aduc aminte că mi-a spus foarte clar să nu repezi niciodată acest nume, dar să nu-l uiți. Apoi a venit 1989 și, într-adevăr, acesta a fost numele pe care l-am uh, strigat cu toții, cu voce cât mai puternică în piața Venceslav din uh, Praga. Am vorbit despre sacrificiul lui și despre faptul că el nu a fost în zadar. și ar trebui să continuăm și astăzi, să facem la fel, nu numai în Praga, peste tot, nu numai în Republica Cehă, ci peste tot în Europa, să înțelegem că regimurile totalitare au implicat cenzură, represiune, umilințe, imigrare, distrugerea moralității și a eticii. Asta trebuie să repetăm și asta trebuie și împotriva acestor lucruri trebuie să luptăm. Și nu cred că nimeni de aici și nimeni din Uniunea Europeană nu-și dorește ca uh, educația de astăzi să prezinte elevilor un adevăr unic. Ori acesta este un semn al totalitarismului. Noi ne dorim ca școlile să fie obiective, să reflecte diversitatea istoriei, să învețe pe tineri, să lucreze cu informațiile, să le prelucreze, să gândească critic. Școlile noastre trebuie să se Sigur că nu doar școlile au un rol în a ne învăța istoria modernă. Am fi naiv dacă am crede asta. Nu trebuie să uităm internetul, nu trebuie să uităm uh, dezinformarea care există. De aceea trebuie să învățăm pe tineri uh, cum să prelucreze, să analizeze informațiile, ce să facă cu informațiile pe care le primesc din diferite surse aceasta este sarcina noastră, nu numai a Uniunii Europene, ci și a statelor membre, așa cum ați spus și dumneavoastră. Și mă bazez pe acestea, pe statele membre, sperând că nu vor permite ca totalitarismul să domine educația și societățile noastre. Mulțumesc, uh, spune președintele, și îmi pare rău că acei colegi care sunt îngrijorați de propaganda UE din școli nu au rămas până la sfârșit pentru a asculta și reacția comisiei, iar acum dau cuvântul uh, doamnei Ciot în numele Consiliului. Members, ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Stimați colegi, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte importantă. Cred că există un consens extins în ceea ce privește importanța educației pentru construirea unei Europe a viitorului care să se bazeze pe valori comune, pe înțelegerea comună a diverselor tradiții pe care le avem și să fim cu toții conștienți de istoria europeană, incluzând aici totalitarismul. Parlamentul poate să fie sigur că și Consiliul va menține acest subiect pe agenda sa ca fiind o prioritate și pe viitor. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc, stimați colegi, închidem această dezbatere. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Tericabras, situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în 2017. Voi da cuvântul raportorului pentru 4 minute.

fost raportor din umbră în ceea ce privește raportul anual privind situația drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană în 2017. Raportul a trebuit să fie succint când te gândești la toate drepturile fundamentale din toată Europa timp de un an de zile, este clar că ești tentat să vorbești despre o, o sumă întreagă de lucruri. Am evitat acest lucru și ne-am concentrat pe șase subiecte principale. Unele dintre ele uh, în mod normal au primit mai multă atenție, deși cu toate sunt, uh, deși toate sunt la fel de relevante. Statul de drept, imigrația, drepturile femeilor, libertatea de exprimare, libertatea de uh, adunare, rasismul, discursul bazat pe ură, xenofobia, intoleranța, rolul și mandatul Agenției pentru Drepturile Omului. și am încercat să avem o perspectivă comună pentru că în același timp n-am vrut să avem doar o listă ci o analiză cuprinzătoare și o reflecție comună a ceea ce se întâmplă în Uniune, nu ca să apărăm valorile, sau nu numai ca să le apărăm, ci ca să sugerăm uh, căi de îmbunătățire a aplicării Cartei Drepturilor Fundamentale. Dați-mi voie să fac o observație personală. Nimeni nu crede că Carta va fi mai puternică și mai bine uh, implementată dacă menținem articolul 51. Acesta ar trebui să fie interpretat într-un mod mai extensiv ca să evităm <clears throat> uh, uh, cu viteză mare, dar în același timp tot timpul folosind frâna de mână. Cred că raportul nostru este bun. Dați-mi voi să insist asupra câteva aspecte. În primul rând, în ce privește statul de drept, am insistat asupra faptului că ineficacitatea UE de a pune capă disparităților între valori, mai ales cele menționate în articolul 2, subminează atât încrederea între statele membre, cât și credibilitatea Uniunii Europene. Migrația este în continuare o problemă mare. În 2017, 600 de mii de persoane care au cerut drept de azil sau uh, protecție internațională în statele membre au fost înregistrate. Mai mult de 1.000 de refugiați s-au unecat în Marea Mediterană. Ajutorul umanitar a fost uh, criminalizat. Statele nu uh, au respectat regulamentul de la Dublin. Drepturile omului sunt clar apărate pe hârtie, dar acum în unele țări și din cauza anumitor oameni, aceste drepturi sunt uitate sau încălcate. Libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de adunare, care fac parte din drepturile uh, fundamentale, uneori trebuie să fie restaurate, chiar dacă ele există în, în țări europene de decenii. Nu te aștepți ca în anumite țări uh, acum să, să fie puse le întrebării. Să nu uităm nici faptul că artiștii sunt victimele încălcării drepturilor fundamentale. Uh, discursul de intoleranță, de xenofobie, care uh, promovează rasismul și se bazează pe ură, sunt din ce în ce mai răspândite. De asemenea, mai multe forme de discriminare sunt uh, larg răspândite. Noi nu putem decât să menținem o atmosferă pașnică și care privilegiază libertățile dacă vrem să ne continuăm conviețuire. Agenția pentru Drepturile Omului face o treabă extraordinară și uh, deosebit de importantă. Această agenție ar trebui să fie activă nu doar pentru a sprijini statele ar trebui, și în caz de criză, ci ar trebui să fie și proactivă, să intervină, de exemplu, în situații în care drepturile omului sunt amenințate sau chiar au fost complet uh, abolite. Uh, cele 31 de pagini din raportul nostru sunt, cred, un text care este simplu, clar și la obiect. Uh, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc uh, colegilor care au depus amendamente, mulțumesc consilierilor pentru că au contribuit la obținerea acestui rezultat satisfăcător. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule raportor. Vreau să vă amintesc că, că suntem în întârziere pentru că la orele 17 avem din nou voturi și rog pe toată lumea să-și respecte timpul de intervenție. Dacă vă tai microfonul, vă rog frumos să nu mi-o luați în nume de rău, va trebui să fiu intransigent. Dau cuvântul doamnei Iurova din partea comisiei. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, aș dori să mulțumesc uh, Parlamentului European pentru accentul pe care îl pune continuu pe întărirea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Și voi începe cu uh, statul de drept, un element fundamental pentru funcționarea uh, Uh, Uniunii Europene. În ultimii ani, uh, Comisia Europeană și-a asumat angajamentul de a proteja statul de drept în toate statele membre și să monitorizeze îndeaproape uh, situația. Statul de drept nu a fost niciodată atât de prioritar cum este astăzi pe agenda noastră politică. Comisia a propus un regulament privind protecția bugetului Uniunii Europene în situația în care sunt constatate deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre. În acest sens, Comisia va prezenta o inițiativă pentru o întărire a cadrului privind statul de drept, având în vedere avizul Parlamentului European, inclusiv rezoluția sa privind uh, democrația și uh, mecanismul uh, privind statul de drept. În urma acțiunilor uh, guvernului uh, Poloniei am uh, declanșat procedura articolului 7. În septembrie, Parlamentul a decis să inițieze aceeași procedură în urma acțiunilor guvernului maghiar. Acestea sunt situații fără precedent. Comisia folosește de asemenea și procedura de încălcare, de infringement, pentru a răspunde încălcărilor dreptului european european de către statele membre și folosim și alte instrumente, investigații, audituri legate de utilizarea fondurilor europene, precum și măsuri uh, de monitorizare a reformelor justiției în statele membre. Uniunea Europeană încurajează statele membre să îmbunătățească independența, calitatea și eficiența sistemelor lor judiciare. Judecătorii naționali sunt și judecători ai Uniunii Europene. Împreună cu Curtea Europeană de Justiție, ei sunt gardienii uh, ordinii juridice europene, mai ales prin rolul lor în uh, procedurile preliminare. De asemenea, uh, sistemele judiciare sunt esențiale pentru pentru menținerea unei încrederi reciproce între statele membre și în autoritățile judiciare. Mă gândesc la uh, faptul că recent Curtea Europeană de Justiție a spus că încrederea trebuie să se bazeze pe premizele că, pe ipotezele că sistemele judiciare naționale respectă regulile europene și de asemenea uh, s-a vorbit și despre necesitatea de a Uh, ne asigura că aceste valori europene sunt protejate. În ceea ce privește provocările cu care se confruntă femeile. Drepturile uh, femeilor s-au aflat de asemenea în centrul uh, agendei Comisiei Europene în 2017 și 2018 și o realizare principală în acest sens este Convenția de la Istanbul și sperăm că Uniunea Europeană va adera și ea la acest act cât mai curând. Și voi folosi remarcile de concluzie pentru a spune câteva cuvinte despre libertatea media și despre societatea civilă, pentru că cred că mi-am epuizat timpul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Zdechovski. Domnule președinte, nu sunt convins că atunci când discutăm un asemenea subiect important cum sunt drepturile omului, nu, sunt, nu știu de ce nu am, nu am invitat Consiliul, președinția română. Ați putea să-mi spuneți de ce stau lucrurile așa? Nu, e, nu sunt drepturile fundamentale ceva foarte important pentru președinția română? Vă mulțumim foarte mult pentru comentariul făcut. Vă rog să țineți cont și de următorul fapt. România e un uh, caz special aici se află la președinție. Cu siguranță comentariul pe care l-ați făcut dumneavoastră va fi transmis președinției române și poate președinția română ne va răspunde. Acum haideți să mergem mai departe. Trecem la dezbatere din partea PP-ului. Doamna Cudrițca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Acest raport atinge provocările cele mai importante pe care trebuie să le depășească Uniunea Europeană. Încălcarea și încăl- încălcarea statului de drept, discriminarea, discursul care incită la ură. O nediferențiere a puterilor, luarea controlului politic pe ramura judiciară, discursul de incitare la ură în media, toate acestea ne îngrijorează foarte mult. Autoritățile nu reacționează. Astfel se poate ajunge la terorism. Primarul Gdanskului, Pavel Adamovici, a fost victima unui asemenea terorism, a fost victima unei ori instituționalizate cu care noi avem de-a face în Polonia de trei ani. Acum avem un recurs în sub forma acestui uh, raport. Haideți să reinstaurăm valori cum ar fi toleranța, respectul și respectul pentru demnitatea umană. Acestea sunt precondițiile. Doar așa ne putem asigura că Pavel Adamovici nu a murit degeaba. Acest raport este unul foarte bun pe dreptul, pe statul de drept și alte uh, drepturi fundamentale. Bineînțeles că statele sunt suverane, bineînțeles că există principiul subsidiarității, însă acestea nu trebuie să fie utilizate ca o scuză pentru a încălca valori principale. Efecacitatea pe care o are articolul 7. Consiliul trebuie să ia o decizie cu privire la Polonia și Ungaria și trebuie să decide dacă există sau nu un risc de a încălca valorile tratatului. Mulțumită lui, îi mulțumesc lui Frank Engels. Acesta a pregătit niște amendamente de compromis foarte bune, așa că din, din partea PPE-ului eu vreau să adoptăm acest raport. Mulțumim foarte mult. Președintele intervine, vă rog din nou să vă încadrați în timpul acordat. Doamna Ghiom acum. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport anual cu privire la respectarea sau nu a, a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană pare o rutină, dar nu este adevărat. Știu că 2017 a fost un an cheie pentru foarte multe drepturi despre care vorbim astăzi. Aș vrea să subliniez câteva principii de drepturi care au fost încălcate și care și asupra cărora trebuie să subliniem că ele rămân nenegociabile. Statul de drept în multe state membre sunt uh, întreprinse reforme contrare uh, statului de drept, care îngrădesc libertatea mm, uh, uh, sectorului judiciar, corupție, mm, îngrădesc și libertatea presei. Consiliul și Comisia trebuie să facă evaluările necesare în numele articolului 7 și să sancționeze statele respective. Drepturile femeilor, agresiunile sexuale datorită mișcării MeToo sunt din ce în ce mai mediatizate, însă drepturile nu sunt Um, complet obținute și uh, statele membre trebuie să garanteze în sfârșit uh, accesul la mijloacele de planificare familială, la îngrijiri medicale. Orice femeie din Europa trebuie să aibă dreptul să decidă ce vrea să facă cu propriul său corp în condiții de deplină siguranță, iar grupul um, nostru uh, este de asemenea foarte implicat și în toate aspectele legate de migrație. Deși valul migratoriu a uh, evoluat foarte mult, statele membre refuză să se organizeze deocamdată în acest sens. Este nevoie de o reformă urgentă a regulamentului de la Dublin. De asemenea, actele de homofobie, rasism, intoleranță trebuie și ele condamnate. De asemenea, trebuie mm, avut grijă la situația cetățenilor europeni în contextul Brexit. Uh, toate aceste lucruri trebuie să fie uh, auzite și uh, profit de acest moment pentru a-i ura la mulți ani fiicei mele, care în câteva minute va împlini șapte ani. Mulțumesc foarte mult, la mulți ani și din partea noastră fiicei dumneavoastră. Uh, o mamă tânără, o fică minunată. Uh, domnul Iure, care cuvântul acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. domnilor și domnilor, vorbim despre drepturile fundamentale în anul 2017. Un tânăr din Bayern, uh, un tânăr din Afganistan care s-a convertit la creștinism, o tânără mai bine zis, a fost ucisă din cauza urei anticreștine a cuiva care de fapt era un solicitant de azil. Suedia a refuzat să acorde azilul unui alt uh, creștin, o, uh, o, un tânăr actor originar din Iran, care și el s-a convertit la creștinism. Să nu uităm că cimitiri Uh, cimitirul creștine și biserici creștine au de suferit din cauza actelor de vandalism uh, în Germania și în altă parte. Uh, în același an, în pofida a tuturor apelurilor lansate, în ciuda faptului că în acest raport despre drepturile fundamentale se vorbește despre noi forme de uh, încălcare a drepturilor fundamentale, uităm să vorbim despre această um, faptă foarte gravă, ura împotriva creștinismului și împotriva valorilor creștine. Ori așa ceva există. Nu putem să închidem um, ochii față de ura anticreștină. Uh, pentru că să fii anticreștin este împotriva demnității umane. Deci acest raport ar trebui să nu fie unul care încă o dată să se încadreze între cei care luptă împotriva creștinismului. Domnului Michel acum. Domnule președinte, și în acest an Parlamentul European are un raport cu privire la situația drepturilor fundamentale în Uniune și încă o dată Parlamentul cere acțiuni împotriva derivelor care există și atacurilor inadmisibile la valorile tratatelor în anumite state membre. Acest apel e și mai urgent astăzi că ne, pentru că ne apropiem de alegerile europene. A, nu e un lucru nou. Avem de ales între două Europe, o Europă democrată și liberală cu valori fundamentale și universale care să continue să fie baza integrării europene așa cum au stat lucrurile de la sfârșitul războiului, o Europa care merge în sens invers istoriei, o Europa care consideră că drepturile fundamentale, protecția minorităților sunt niște detalii care jenează. Și putem vedea ceea ce se întâmplă cu vocile autoritare în creștere și, și o moralitate selectivă. Tocmai E ceea ce am auzit de la colega noastră acum câte, colegul nostru acum câteva momente. Așa că noi trebuie să facem o alegere, o alegere pe care să ne o și asumăm în fața alegătorilor. De aceea nu pot decât să repet cu insistență că e acum urgent ca șefii statelor membre să aibă o poziție foarte clară în ceea ce privește instaurarea unui mecanism de supraveghere, cel care este cerut de mult timp de Sofie Invel și de Parlamentul European. Um, ar fi implicat implicat și Consiliul, care va trebui să analizeze cum arată respectul drepturilor fundamentale în toate statele din Uniunea Europeană. Până ce nu avem așa ceva foarte vizibil, să ne fie foarte clar ce lipsește în statele membre, până atunci ne vor lipsi instrumente foarte importante în acest raport privind situația drepturilor fundamentale. Domnule Michel, Vă rog să vă puneți căștile pentru că aveți o întrebare, un cartonaș albastru. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Golniș? Yes. Oui. Da. Domnule Golniș, vă rog. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Michel, foarte pe scurt. Domnule Michel, sunteți un om politic din Belgia, un om politic eminent. Nu considerați că e surprinzător faptul că în țara dumneavoastră unul din principalele partide de opoziție, acum câțiva ani, Flams Bloc, este cel care a fost interzis a fost interzis fără să ducă la niciun fel de proteste în Parlament. Vă mulțumesc! Je ne trouve pas, je ne trouve pas choquant qu'un nu, mi se pare șocant faptul că a fost interzis un partid, un partid care se afla în ilegalitate prin ceea ce făcea. Existau comportamente care erau anticonstituționale. Lucrurile sunt atât de simple, domnule Golniș. Acest uh, partid care și-a schimbat numele acum, acest partid este cel care a fost foarte apropiat de partidul dumneavoastră. Și cred că nu eu sunt cel care trebuie să judece ceea ce, s-a, ce a făcut Belgia cu privire la un partid. Un partid care a fost recunoscut ca fiind un partid fascist. Vă mulțumim foarte mult. Am auzit întrebarea, am auzit și răspunsul. Doamna Miranda din partea versilor. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îl felicit pe domnul Terry Cabras pentru acest raport care um, evidențiază ceea ce pe hârtie numim drepturi și libertăți, dar uh, cerem acestui Parlament să nu se mulțumească cu ce scrie pe hârtie, ci să facă și o analiză realității. În 2017 am vizitat tabere de refugiați și am putut să văd cu proprii mei ochi cum trăiesc imigranții? refugiații, cei care vin fugind ca să-și salveze viața. Și am văzut de asemenea uh, ce se întâmplă cu cadavrele pescuite în Marea Mediterană. Este o rușine pentru Europa. Anul 2017 a fost un an dur pentru drepturile femeile, drepturile sexuale și drepturile reproductive și dreptul la avort, care deranjează uh, această parte a sălii, cea care se află în stânga mea. De asemenea, a fost greu pentru libertatea de exprimare și libertatea presei, pentru că în anumite organe de presă se fac acum abuzuri de putere discriminarea, rasismul, incitarea la ură sunt baza a ceea ce am văzut și a ceea ce se întâmplă în unele state membre și uh, s-ar putea ca uh, acestea să fie omniprezente în următoarea legislatură din cauza unor partide precum partidul domnului Golniș. Mulțumesc. Acum are contul doamna Vergia. partea grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc și eu uh, raportorului și tuturor raportorilor din umbră. Această structură cu cinci capitole tematice subliniază uh, domeniile în care nu se respectă uh, regula, cum este statul de drept, pe care ar trebui să se bazeze orice construcție politică și orice disfuncționare în acest domeniu ar trebui să fie sancționată. Fără stat de drept nu se respectă drepturile și democrația este în pericol. Aș putea să-mi doresc ca Comisia să aibă reacții la fel de eficiente și în acest domeniu, așa cum are în domeniul bugetar, însă nu așa se întâmplă. La fel, independența justiției, libertatea de exprimare, drepturile femeilor, uh, discursurile de ură sunt și ele menționate și cum să ne mai mirăm că această gangrenă se uh, propagă uh, când îi vedem pe migranți că devin niște amenința ispășitori, iar proprii, conducători, proprii noștri conducători politici um, dau un exemplu atât de prost. Deși uh, fusese adoptat în iulie 2018 în, unanima, în unanimitate, acordul de la Marrakech este astăzi uh, pus sub semnul întrebării și mă tem că judecata istoriei va fi fără milă față de cei care astăzi guvernează. Mulțumesc. În numele grupului FDD are cuvântul doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Când discutăm despre situația drepturilor fundamentale în fiecare an, criticăm uh, ceea ce se întâmplă când libertățile, egalitatea în fața legii, formele de discriminare sunt prezente în Europa. Ori aceste valori nu ar trebui să fie în pericol în societățile noastre. Unele dintre subiectele tratate arată că mai multe state membre există fenomene bine reprezentate, xenofism, um, xenofobia, rasismul, uh, încălcarea drepturilor imigranților și a minorităților, liber, nerespectarea libertății presei, vorbim de asemenea și de corupție, o amenințare uh, în calea um, bunei folosiri a resurselor publice pentru servicii de interes general. Ar trebui să avem un mecanism european de monitorizare adecvată care să permită lupta împotriva oricăror forme de încălcare a drepturilor fundamentale. Eu cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție creșterii sărăciei și a lipsurilor materiale pentru că ar trebui să promovăm niște regimuri naționale de acordare a unui venit minim. Atâta timp cât nu vom permite tuturor cetățenilor să aibă un venit, venit minim, nu au cum să trăiască în demnitate și atunci nu mai putem vorbi despre incluziune socială sau despre acces la piața muncii, pentru că numai așa ei pot să aibă acces la adevărată calitate de viață. Dezvoltarea economică, financiară ar trebui să privilegieze protejarea drepturilor fundamentale, independent de politicile de piață și fără să privilegieze austeritatea Politica de austeritate a eșuat lamentabil, s-a dus la uh, detașarea de uh, așteptările oamenilor, pe când acestea ar trebui să se află în centrul deciziilor și politicilor europene. Bunăstarea oamenilor, respectarea drepturilor personale, civile, politice și economice ar trebui să ne preocupe pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum doamna eh, Zulstra din partea, eh, domnul Zulstra din partea domnului grupului ENF. Vă mulțumesc, domnule președinte. Violența politică din Germania și din Polonia ne face să ne dorim să vorbim mai puțin și să ne ascultăm mai mult unii pe ceilalți. Însă această recomandare e luată în derâdere și cred că e îngrozitor. Violența împotriva politicienilor, e una nu doar fizică, ci și politică și administrativă. Ne apropiem de alegeri, așa că eu mă tem că vor fi demona, demonizate și excluse grupuri întregi de alegători pentru că sunt o amenințare pentru star, starea de fapt. Domnule președinte, lucrurile nu pot să arate așa în Uniunea Europeană. Cred că membrii acestui parlament trebuie să se gândească dacă opiniile lor politice pot să justifice orice și excluderea celorlalți. Nu sunt astfel astfel încălcate drepturi fundamentale, tocmai acele drepturi fundamentale care spunem că sunt atât de prețioase. Mulțumim foarte mult, domnul Golniș. Oui, pas de micro. Nu funcționează microfonul în regulă. Da, drepturile fundamentale sunt amenințate în Uniunea Europeană, însă nu în modul pe care îl descrie raportul. E vorba de o acumulare de legi care restrâng lips, uh, capacitatea de a se exprima liber. Uh, critica migrației se vede clar. Uh, uh suntem tratați de rasism și de xenofobie și reiau ce a spus și domnul Michel mai devreme vorbeam de parlamentari, de mișcări politice reprezentate în mod legitim, în mod pacific, de oameni care au fost aleși în mod democratic, dar e suficient ca domnul Michel să-i respingă pe acești uh, aleși, spunând că au un discurs al urii și anticonstituțional și atunci, împreună cu majoritatea din acest hemiciclu, se aranjează pentru a, aduce la, pentru a pune capăt existenței acestui partid. Uh, Uh, homofobia, uh, negaționismul istoriei contemporane. Sunt sute de prizonieri politici în Germania uh, și mă gândesc la acel avocat de 80 de ani care și-a pierdut piciorul, la alte persoane vârstnice care au fost încarcerate la 80-90 de ani. Și care este ipocrizia care domnește în acest hemiciclu? Mulțumesc foarte mult. Domnul Svoboda, aveți cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește acest raport, țin să salut prima parte, unde se vorbește despre statul de drept. Uniunea Europeană nu are decât legislație, nu are o forță de poliție, o armată, nu are ofițeri vamali. De aceea trebuie să insistăm asupra legilor, valorilor, asupra statului de drept. De aceea Asta e esențial pentru Uniunea Europeană. Însă, din păcate, raportul uh, uh, nu vorbește despre acțiuni de intoleranță la adresa creștinilor, uh, acțiuni care s-au intensificat atât de mult. În Austria, de pildă, s-a creat un nou institut pentru a studia acest nou fenomen. Sistemul nostru de drepturi fundamentale se bazează doar pe respectarea indivizilor și asta are la bază niște rădăcini creștine, dar fără aceste rădăcini creștine, întregul sistem poate degenera. Mulțumesc. Panie pośle Pawle, czy przyjmie pan la w trybie blue card? Domnule Zvoboda, acceptați un cartonaș albastru de la doamna Grapini? Foarte bine. Aveți cuvântul, doamna Grapini domnule președinte uh, stimate coleg sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră dar pentru că ați amintit de austria vă

já jsem eh, vážená paní kolegyně mluvil eh, o něčem úplně jiném já jsem mluvil o. Eh, am vorbit despre cu totul altceva eu. Eu vorbeam despre discriminarea creștinilor în Europa. Bineînțeles, orice fel de discriminare um, care este ilegală și care dăunează cetățenilor europeni nu-mi place deloc. In -Veld, również... Are cuvântul acum doamna Sofie Intveld. Czy, excuse pytam pana posła Swobodę, czy pani przyjmie... Yes, please, with pleasure. Domnule Svoboda, mai aveți o întrebare de la doamna Intveld. Doamna Intveld, Intveld, da, ați vorbit despre uh, trupe militare ACS ateiști militanți și nu știu exact la care vă referiți. Credeți că Uniunea Europeană se va colapsa dacă nu mai se fundează sau bazează pe rădăcinile creștine, pentru că cu toții avem în comun uh, iluminismul și mm, valorile noastre comune, toate acestea mai mult decât creștinismul. Respect rădăcinile dumneavoastră creștine, dar dacă nu uh, respectați faptul că alții pot fi atei, atunci cum mai putem trăi împreună? Mulțumesc. Fiecare are convingerile sale și eu le respect, doar vreau să atrag atenția asupra faptului că demnitatea uh, fiecăruia se află printre drepturile fundamentale și dacă aceasta are aceste rădăcini creștine, acest lucru se vede de generații întregi. Mulțumesc. Mulțumesc cu un răspuns uh, clar și acum domnul Coster. Dragi colegi, drepturile fundamentale sunt drepturi inalienabile și fundamentale ale fiecărui cetățean individual. Ele stau la baza înțelegerii europene de stat de drept, separarea puterilor și democrație. Numai o societate inclusivă este o, o societate umană, însă în Uniunea Europeană drepturile minorităților adesea nu sunt respectate. De exemplu, romii sunt discriminați pe bază rasială și mă indignează că la 70 de ani